enlargement strategy and the first... de extindere și prima explicație vom primi din partea domnului Preda. Mr. Preda. Domnule Preda. Mulțumesc, doamna președintă